Mulțumesc pentru participare. Procesul verbal uh, va fi depus spre aprobare la începutul ședinței viitoare. Dacă nu sunt obiecții, rezoluțiile adoptate astăzi vor fi trimise autorităților competente.